So, dear colleagues, um, we are not seven minutes late because we started at nine. Așadar, dragi colegi, nu am întârziat șapte minute pentru că am început reuniunea în această dimineață împreună cu IMCO la ora 9. Deci suntem la timp, am avut o dezbatere foarte fructoasă despre bunurile culturale și controlul importurilor. Dar acum revenim la întâlnirea noastră INTA și punctul 1 al ordinii noastre de zi este de fapt punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia și întreb dacă există dorință de a schimba ceva. Văd că nu este cazul, deci uh, ordinea de zi este adoptată. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor. Ca de obicei, Acestea se vor considera ca fiind adoptate dacă până la finalul ședinței nu există niciun fel de obiecții. Punctul 4. Comunicarea președinției primit deciziile adoptate de coordonatori, la fel ca și în cazul proceselor verbale. Punctul 5 alte anunțuri din partea mea. Ca de obicei, această întâlnire se transmite pe internet, deci uh, vă rog să fiți cât mai clari în uh, discursurile dumneavoastră. Țineți cont de faptul că toată lumea de pe internet vă poate vedea, deci e vorba de milioane de oameni. Îi salutăm pe toți. de la Helsinki până la Thessaloniki și de la Lisabona până la Lüneburg. Apoi aș dori să îi urez bun venit doamnei Elsica Tainan din partea ALDE, care îi succede domnului Hanu Takula, tot din Finlanda, deci bun venit și mult succes! Și apoi grupul ENF a nominalizat-o pe doamna France Jamet în calitate de coordonator. Și iată că ajungem așa, imediat la punctul 6, viitorul sectorului alimentar și al agriculturii. Iar problema mea acum este că raportorul acestui dosar minunat lipsește. Raportor este domnul Kelly. Mă uit către grupul PP, întrebând dacă există vești pe unde s-ar afla domnul Kelly. So um, this is um, a report, an opinion to the Este vorba de un aviz pentru Comisia Agri. Agri este comisia responsabilă pe fond în ceea ce privește viitorul sectorului alimentar și al agriculturii și comisia noastră sau comisia Agri, de fapt, dorește să elaboreze o contribuție pentru Comisia Europeană care, aceasta din urmă, își propune să vină cu un proiect de reformă al uh, agriculturii cât de curând, asta în cadrul discuțiilor mai generale legate de cadrul financiar multianual și E preconizat ca până undeva la finalul lunii mai să avem parte de acest proiect de reformă. Pentru început am să dau atunci cuvântul comisiei care sperăm că ne va putea explica cum anume vede această reformă și care este calendarul preconizat în activitatea comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Așa cum ați spus și dumneavoastră, uh, vom veni cu propuneri legislative undeva la finele lunii mai, ținând cont și de propunerile Comisiei pentru cadrul financiar multianual, care joacă, desigur, un rol foarte important în a determina natura și domeniul de aplicare al viitoarei politici agricole comune. Nu pot să intru acum în detaliile viitoarei reforme PAC. Pot doar spune că ne propunem o modernizare a politicii agricole comune care să integreze mai bine obiectivele de uh, mediu și de dezvoltare durabilă și care să garanteze că susținerea financiară pentru fermieri ajunge acolo unde trebuie și că este distribuită într-o manieră echitabilă și că încercăm să fructificăm și potențialul cercetării și dezvoltării pentru a susține productivitatea sectorului agricol în Europa. Acestea vor fi principalele teme ale viitoarei politici agricole comune. Am și câteva comentarii în ceea ce privește proiectul de raport, dar uh, poate îmi permite să aștept până se va desfășura dezbaterea în comisia dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Poate ne puteți da câteva indicații legate de relația dintre reforma PAC și sistemul internațional de comerț, mai ales în ceea ce privește dezbaterile pe marginea Green Box la nivelul OMC. Desigur, domnule președinte, există trei chestiuni care leagă agenda internațională în domeniul comerțului și fondul politicii agricole comune. În primul rând, în viitorul PAC vom menține cu siguranță orientarea spre piață a politicii agricole. A fost unul din factorii pentru creșterea competitivității sectorului agricol și alimentar european și cred că e bine să încurajăm această orientare spre piață. În al doilea rând, domnule președinte, și aici revenim la conținutul și structura viitoarei politici agricole comune. Da, chiar dacă există o expunere mai mare pentru piețele internaționale, ceea ce este un lucru bun și e recunoscut ca atare în proiectul de aviz, asta nu înseamnă neapărat că fermierii europeni sunt expuși la o mai mare volatilitate a pieței, pentru că există mișcări mai mari, dar există totuși riscul de a avea niște fluctuații la nivelul veniturilor. De aceea, Vrem să ne asigurăm că în viitoarea versiune a PAC există măsuri care să susțină fermierii de a <clears throat> traversa vremuri uh, economice mai uh, potrivnice pentru a depăși volatilitatea pieții și a încuraja de asemenea și uh, producția pe lanțul de valoare. Și în al treilea rând, la alineatul 3 din proiectul de aviz se subliniază faptul că produsele agricole europene sunt de înaltă calitate, cu valoare adăugată. Am dori ca să existe o recunoaștere a faptului că unul dintre principalii factori de succes pe piețele internaționale a produselor agricole europene se leagă și de buna reputație a acestora în ceea ce privește calitatea, valoarea nutrițională, producția în baza unor standarde ridicate în ceea ce privește bunăstarea animalelor și um, standarde de mediu. Acest, respectarea acestor standarde presupune costuri ridicate pentru fermierii europeni și de aceea considerăm că pe viitor e la fel de important ca și în trecut să venim cu o valoare echitabilă a susținerii veniturilor pentru fermierii europeni, astfel încât să poată produce uh, alimente de bună calitate într-o manieră sustenabilă. Mulțumesc foarte mult! Domnul Kelly va fi înlocuit de doamna Rovolt, care îi dau imediat cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând trebuie să-l scuz pe colegul uh, meu care nu a putut să vină. Am să dau citire poziției dânsului pentru că nu sunt uh, foarte la curent cu acest dosar. În primul rând, aș dori să salut uh, comunicarea Comisiei de la finele anului trecut și oportunitatea pe care o oferă pentru a evalua actualul stadiu al sectorului agricol european și contribuția sa la piețele globale. Există câteva puncte pe care aș dori să le ridic în discuție, care se reflectă și în proiectul de aviz al acestei comisii. În primul rând, pentru început, cred că este important să subliniem faptul că politica comercială a UE poate contribui la îndeplinirea obiectivelor PAC, în speță asigurarea unui standard de viață echitabil pentru comunitatea agricolă și să garantăm că produsele ajung la consumator la prețuri accesibile. În al doilea rând, trebuie să subliniem faptul că sectorul agro agroalimentar european ar trebui să profite de oportunitățile de export. Dat fiind faptul că 90% din uh, cererea viitoare în următorii 10 ani pentru produse agroalimentare se va afla în afara Europei. Fără îndoială, agricultura joacă un rol important în relațiile comerciale și în cadrul actualelor negocieri cu Uh, diverse state, acest lucru a fost reflectat. <clears throat> Atât la nivelul negocierii acordurilor bilaterale, dar și la nivelul negocierilor la nivel multilateral de tip OMC, în ceea ce privește accesul pe, piese, uh, pe piețe, se impune protecția indicațiilor geografice, respectarea regulilor uh, Um, sanitare, simplificarea procedurilor de import. Salut progresul realizat în promovarea intereselor uh, UE în domeniul agri agroalimentar, în special în ceea ce privește accesul pentru produse de calitate agroalimentare și protecția indicațiilor geografice în state terțe. Sper că acest uh, trend va putea să continue și să fie îmbunătățit. Totuși, în același timp, trebuie să ne asigurăm că sectorul nostru agricol este bine gestionat. De aceea solicit Comisiei ca în contextul actualelor și viitoarelor negocieri comerciale cu state terțe să aibă o abordare prudențială în ceea ce privește liberalizarea piețelor în domenii <clears throat> sensibile ale agriculturii și să vină cu măsuri de protecție pentru produsele cele mai sensibile. Sectoarele agricole cele mai vizate în această privință se referă la carnea de vită, alte tipuri de carne, cereale, zahăr și produse lactate. Aș dori să arăt că lipsa susținerii în, la nivel național trebuie în orice caz, la, la nivelul negocierilor OMC trebuie să se țină cont și de uh, viitoarea politică agricolă comună. De asemenea, trebuie să se reducă susținerea națională care vine să <clears throat> creeze distorsionări pe piață. Și aici mă refer la o decizie și din 19 decembrie 2015 a ministrilor de resort. De asemenea, trebuie să fim vigilenți și să facem mai mult în ceea ce privește depășirea barierelor uh, de piață în state terțe. În ceea ce privește produsele agricole, principalul obstacol se referă la accesul pe piață. Sper că colegii mei vor lua notă de aceste teme și le vor discuta cu mine și cu Sean Kelly în timp util. Aș dori să mai adaug și o observație de ordin personal. De ani de zile ne ocupăm de aceste politici comerciale și toată lumea știe că pe partea agricolă negocierile sunt dotate cu cea mai puțină susținere financiară la nivelul negocierilor, însă ocupă cel mai mare loc atunci când este vorba de atenția opiniei publice. Și deși nu fac parte din Comisia pentru Agricultură, apelez la Comisie pentru a avea o bună politică de comunicare și să țină cont de sensibilitățile cetățenilor europeni în această privință. Mulțumesc, un mesaj foarte clar.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 Mulțumesc foarte mult și eu consider că raportul domnului Kelly este un uh, prim proiect uh, și punct de plecare foarte bun. Totuși, uh, aș avea câteva completări și alte câteva elemente importante, pentru că este vorba aici de alimentația și agricultura viitorului. Și aici uh, înseamnă că nu trebuie să punem accentul doar pe profitul de moment. Mă gândesc la o agricultură echitabilă, care să țină cont și de flora și fauna din Europa, dar să susțină și partenerii noștri. Trebuie să susținem uh, întreprinderile familiale și să limităm influențele noastre catastrofale în țările din Sud. Noi producem alimente la prețuri foarte scăzute, uneori în condiții uh, <clears throat> regretabile, care dăunează mediului. Emisiile de metan, de pildă, la nivel uh, global din agricultură depășește uh, Um, ceea ce se obține din uh, transportul în acest domeniu la nivel global. De asemenea, erodarea pământurilor și așa mai departe. Cât de critică este situația, vedem din statisticile care arată că mor astăzi în Europa Ehm, la fel de mulți oameni din, de pe urma unor ehm, bacterii rezistente la antibiotice ca și din ehm, accidentele de mașini. Acest lucru nu s-ar întâmpla dacă ne-am limita producția și de asemenea și exporturile, în special în în curs de dezvoltare, pentru că acest lucru nu este responsabil și nici nu corespunde strategiei noastre Trade for All, care se bazează pe valori. Acestea fiind spuse, aștept cu interes colaborarea viitoare pe marginea acestui raport. Marie Minor. Dank, meneer Kelly en mijn mede schaduwrapporteurs voor... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Kelly și raportorilor din umbră pentru acest raport. Este într-adevăr un subiect extrem de complex. De multe ori obiectivele și cerințele noastre se bat cap în cap. Iar acest lucru cred că reiese foarte bine din raportul domnului Doffman. Dacă vrem aceleași reguli peste tot și um, produse pe care consumatorii și le pot permite, dar și prețuri destul de accesibile, vrem să uh, ne atingem și obiectivele de protecție a mediului înconjurător și vrem în același timp și acordul de liber schimb. Acest lucru nu este neapărat uh, fezabil. Cred că ar trebui să avem uh, niște condiții care să ne permită atingerea acestor obiective durabile. De exemplu, uh, soia și uleiul de palmier, normele în acest sens ar putea avea un impact și asupra utilizării bioetanolului. Putem vorbi astfel de noi acorduri de liber schimb care să fie acceptate de la măsuri Ext- și acest lucru este foarte grav pentru mediul înconjurător. Creșterea prețului petrolului este o pârghie pe care noi o avem la dispoziție, care ne permite să acționăm uh, în ceea ce privește mediul înconjurător. Putem, de exemplu, să introducem taxe de import pentru alte tipuri de uleiuri și cred că la nivelul OMC trebuie să insistăm asupra criteriilor de import. Dar haideți să vedem uh, până la urmă cum au fost produse aceste bunuri care nouă ne, ne parvin. Noi vedem numai produsul finit. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și asupra denaturării concurenței norme de combatere acestea sunt impuse în Europa, dar nu și în altă parte. Cred că ar fi foarte bine ca aceste schimburi internaționale să fie mai bine coordonate, astfel încât um, să avem posibilitatea de a introduce și taxe de import și cred că pentru produsele alimentare și pentru agricultura nu ar trebui să rămânem în urmă față de restul lumii. Mulțumesc, domnul Jadot. Am o întrebare cu privire la Mercosur. După cum bine știți, astăzi, uh, ziua de astăzi au avut loc foarte multe scandaluri uh, sanitare cu privire la felul în care sunt crescute bovinele și abatoarele din Brazilia. Inclusiv președintele Braziliei este implicat um, de, într-un astfel de scandal legat de întreprinderea GBS, care este principalul exportator de carne de vită la nivel mondial. Nu putem exclude anumite scopuri protecționiste, însă americanii au um, blocat importurile de carne de vită care provine din Brazilia. La nivelul um, Uniunii Europene, noi vrem să asigurăm bunăstarea animalelor, protecția protecția mediului înconjurător și uh, combaterea încălzirii globale și în același timp uh, vrem uh, să creștem totuși bovine în Europa. Cum vrea Comisia să integreze această problematică. Știți că în Brazilia creșterea bovinelor are un cost climatic considerabil, afectează uh, pădurea amazoniană și vreau să știu cum veți garanta dumneavoastră continuarea acestei activități în Uniunea Europeană. Jean, uh, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde foarte pe scurt uh, remarcilor făcute de membrii comisiei cu privire la acest proiect uh, de aviz din partea domnului Kelly. Și de asemenea, voi face câteva considerații generale. Comisia sprijină foarte mult avizul domnului Kelly. Considerăm că este un aviz, în general, echilibrat. În același timp însă luăm notă de părerea membrilor uh, cu privire la politica agricolă comună și nevoia de a face mai multe pentru a integra dimensiunea de mediu uh, și de dezvoltare în aceasta. Nu cred că ne-ar deranja ca în aviz să fie reflectate și aceste propuneri. În următoarea reformă PAC, uh, domnule președinte, vom încerca să integrăm o mai mare durabilitate a producției, respect pentru mediul înconjurător, pentru climă și um, mai bune standarde pentru animale. Agricultorii europeni uh, trebuie să respecte standarde tot mai mari de mediu înconjurător, de climă și de bunăstare a animalelor, iar acest lucru implică costuri mai mari de producție. Tocmai de aceea, următorul PAC ar trebui să asigure sprijin financiar suficient pentru agricultori ca să poată să acopere aceste costuri de producție. Încă un aspect. Cred că unul sau doi membri s-au referit la produsele sensibile în comerțul internațional. Suntem de acord că în anumite cazuri, în acordurile noastre comerciale, nu putem liberaliza toate produsele agricole, există câteva sectoare sensibile pe care le luăm în calcul în toate negocierile noastre, de exemplu sectorul orezului, al cărnii de vită sau al zahărului. Le avem în vedere în toate acordurile comerciale, dar cred că acest lucru se re reflectă foarte bine în proiectul de rezoluție. Politica agricolă comună și dezvoltarea. Politica agricolă comună s-a schimbat în mod semnificativ în ultimii 20 de ani și așa cum uh, au spus uh, și membrii comisiei, noi nu subvenționăm uh, exporturile, nu avem măsuri de deturnare, se e recunoscută politica noastră ca neavând un impact asupra prețurilor de producție în cadrul OMC. De asemenea, suntem cel mai mare importator de produse ag uh, agricole din țările în curs de dezvoltare, cu taxe de import zero. De asemenea, suntem o economie foarte deschisă pentru țările în curs de dezvoltare. Uh, avem uh, un uh, program de cooperare pentru dezvoltare, în cadrul căruia 62 de țări în curs de dezvoltare și-au prioritizat sectorul agricol uh, pentru cooperarea cu Uniunea Europeană. E vorba de 9 miliarde de euro ajutoare de dezvoltare pentru a încerca să dezvoltăm activitățile agricole în special în Africa subsahariană, astfel încât agricultorii săraci de acolo să poată trece de la agricultura de subzistență la un nivel superior și să aibă un loc mai bun în eh, lanțul um, alimentar de valoare. Dacă în acest aviz eh, Comisia este invitată să asigure o mai mare compatibilitate între diferitele politici, în modul în care am prezentat și eu lucrurile, noi salutăm această invitație. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să adauge ceva? Nu. Vă mulțumesc pentru toate aceste propuneri. Le voi transmite raportorului. Fiecare părere exprimată are propria sa valoare și un sâmbure de adevăr, așa că trebuie să le combinăm. Mulțumesc foarte mult, domnul Jado. Se pare că John nu este foarte bucuros că nu a primit un răspuns cu privire uh, la Mercosur și problema cărnii de vită. Oh, îmi cer scuze, um, am uitat să mă refer la remarce dumneavoastră, de altfel, foarte bune și foarte valide. Ideea este că atât în prezența cât și în absența unui acord comercial cu o țară terță, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că exporturile și importurile sale respectă cele mai înalte standarde, așa că eu nu fac neapărat o legătură între negocierile Mercosur în curs și ideea de a asigura protecția consumatorilor noștri împotriva importurilor nesigure. Deci, cu un acord sau fără acord, trebuie să ne asigurăm că importurile noastre din Brazilia sau din orice altă sursă sunt sigure. Și eu am încredere foarte mare în uh, colegii mei de la DigiSanco și cei care se ocupă de auditurile din Brazilia, dar și autoritățile vamale, uh, lucrează împreună în mod foarte eficient pentru a se asigura de uh, garantarea acestor standarde. Comisia chiar a luat um, câteva măsuri destul de drastice, dar în același timp proporționale în ultimele câteva luni, pentru a se asigura că produsele care provin din Brazilia respectă standardele noastre de siguranță și dacă nu se întâmplă acest lucru, nu pot pătrunde pe piață, în primul rând.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 And second, I'm looking forward to good cooperation with all of you. So thank you very much for your attendance. Wonderful. For the S&D, it's Caroline, please. Äh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. Știm cu toții că accesul la piețele de achiziții publice este important atât la nivel federal cât și la nivel local și este de mare interes și pentru Uniunea Europeană negocierea acordurilor cu state terțe. Ar trebui să joace un rol mai mare la guvernele regionale și centrale și atunci când este vorba de obiectivele sociale și de mediu. În prim, la prima vedere, acest aviz este destul de general, de aceea vom veni și cu o propunere de amendament care să meargă în această direcție. Este vorba de respectarea principiului reciprocității în ceea ce privește accesul la piețele de achiziții publice, pentru că nu este întotdeauna cazul, pentru că deseori și partenerii noștri își închid piețele în această privință. În 50% din cazuri, de licitații să ia oferta cea mai uh, ieftină și vrem ca să fie incluse și criterii ecologice și sociale care să determine acordarea unui contract și de asemenea trebuie ținut cont și de egalitatea de gen. O altă problemă în acest domeniu se referă și la insuficienta profesionalizare a vânzătorilor în multe state membre și de aceea trebuie să există o profesionalizare a celor care lucrează în administrația publică în acest domeniu. IMM-urile joacă un rol central pentru crearea de locuri de muncă, pentru creștere și inovare. În cele mai multe cazuri au doar acces uh, greoi la contractele de achiziții publice, atât în UE cât și în afară, de aceea ar fi, de pildă, important ca o repartizare a unui contract mare să poată fi posibilă pe mai multe contracte mai mici. Ar fi util, de asemenea, să există o colaborare mai bună între cei care acordă contracte din partea instituțiilor uh, publice și cei care lucrează în domeniu. De asemenea, vrem să se îmbunătățească și transparența, pentru că doar așa se poate combate corupția, dar în acest sens este nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește datele cu privire la acordarea de contracte, precum și informații cu privire la contractele alocate, dar și modificările care au loc ulterior. De asemenea, este important ca și avertizorii de integritate să fie protejați și de aceea ar trebui să se creeze mecanisme de înștiințare eficiente și aceste persoane să fie protejate față de măsuri de represiune. Un ultim punct la care aș dori să mă refer este digitalizarea. Noile tehnologii oferă posibilitatea simplificării procesului de achiziții publice prin includerea de sisteme electronice. Sunt convinsă că vom reuși să adoptăm un aviz echilibrat și bun. Important este ca procesul de achiziții publice să fie dublat și de criterii sociale, de mediu și um, să fie luat. Uh, Cred că ar trebui să ne menținem rolul conducător în ce privește achizițiile publice, iar uh, aplicarea unui asemenea pachet este cheie pentru noi. ECR-ul poate susține avizul, ne-a făcut plăcere să-l ascultăm pe Daniel pentru că nu există deocamdată un teren de egalitate. Este o forță motrice foarte importantă pentru bunuri și servicii. Totuși, am accentuat și ne facem ecou ideii că acest lucru trebuie realizat cu partenerii de la Organizația Mondială a Comerțului și acest lucru trebuie făcut și bilateral prin negocierile pentru acordurile de liber schimb. Mm, de asemenea, digitalizarea este un aspect important. Uh, avem foarte mult potențial în aceste contracte în materie de achiziții pe electronice, astfel încât achizițiile publice să fie mai transparente, iar procedurile să fie mai puțin greoaie, mai ales pentru IMM-uri. Și putem, de asemenea, să atacăm și practicile de corupție. Mulțumesc! Lucrul acesta se poate exprima uh, foarte clar în, termene, în termeni foarte concreți pentru negocierile cu țările terțe. Elsie are cuvântul pentru liberali. Mulțumesc, domnule președinte. Dita Șaranțova n-a putut să ajungă aici, așa că o să citesc uh, ce mi-a dat ea. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportorului pentru uh, acest proiect foarte bun de aviz referitor strategia de achiziții publice. Inițiativa de a îmbunătăți punerea în aplicare a directivei din 2014 privind achizițiile publice este la, vine la momentul potrivit, uh, nu numai pentru Uniunea Europeană, ci și pentru politica comercială. Achizițiile publice este un interes foarte mare al nostru, dar crearea accesului la piața achizițiilor publice nu se referă numai la creștere și locuri de muncă, ci este în beneficiu contribuabililor, atât în țările terțe cât și Uniunea Europeană pentru că beneficiază de servicii publice mai bune ca rezultat al concurenței deschise. Deschiderea piețelor pentru achiziții uh, reprezintă situații benefice și pentru noi și pentru partenerii comerciali. Din păcate, multe piețe de achiziții publice din țările terțe rămân închise pentru participanții din Uniunea Europeană. Uh, ideea de a avea un uh, acord de liber schimb nu garantează accesul la piețele de achiziții publice. Încurajarea țărilor terțe uh, trebuie să fie făcută activ de Comisia Europeană, iar Comisia Europeană trebuie să evite scutirile în acordurile de liber schimb regionale Comisia trebuie să găsească maniere de a încuraja participarea la piața achizițiilor fără a se implica în acest proces. Și încă un punct, bineînțeles, IMM-urile. Și aș dori ca elementul acesta să fie extins. Trebuie să vedem cum putem spori accesul IMM-urilor la piețele de achiziții publice prin acordurile comerciale Comisia și comunicarea Comisiei arată cât de important este digitalizarea procesului de achiziții. Este un element important pentru a arăta cât de importante sunt relațiile comerciale care ar putea să faciliteze accesul IMM-urilor la aceste piețe și să le sporească posibilitatea de a oferi servicii de la distanță. Mulțumesc pentru verzi, Janic Jadot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prin uh, situația americană vedem foarte clar că problema politicilor industriale și a politicilor publice are scopuri industriale. Ne gândim la chestiunea oțelului din America, atât la nivel european cât și dincolo. Aș dori ca în raportul acesta să fie avute în vedere și să cerem Comisiei Europene să aibă în vedere fezabilitatea și condițiile unui unei legi europene a achizițiilor. Partenerii noștri neeuropeni folosesc acest instrument ca să favorizeze sectoarele strategice, ca să protejeze anumite investiții pe care le consideră indispensabile. Și noi le considerăm și unele dintre ele indispensabile pentru independența economică. Verzii au făcut o serie de amendamente nu pentru uh, a duce la crearea unui asemenea Buy European Act, ci astăzi anumite țări din Europa se gândesc că este important să cumpărăm produse europene. E vorba de un dispozitiv juridic care să asigure un nivel de concurență loială și să combată dumpingul. Și în al doilea rând, așa cum am făcut cu colegul Fellner, Fjellner, care a devenit ecologist și se ocupă foarte clar de drepturile sociale din lume, cum spunea el, uh, apropo de Suedia, trăiască mediul, trăiască Suedia, jos cu liberalismul și cum am făcut și în raportul CICU, am integrat problemele sociale și problemele de mediu în uh, regulamentele noastre în ceea ce privește Uh, dispozitivele antidumping, ținând cont de ambiția Europei, apropo de acordul de la Paris, ținând cont uh, modul nostru de a întări această dimensiune care ține de concurența de, de ar trebui să putem folosi un limbaj similar cu cel uh, folosit în raportul Fielner și în raportul CICO privind drepturile sociale și problemele de mediu, adică lupta împotriva problemelor de climă. Mulțumesc pentru guie, domnul Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc lui Daniel Caspari pentru prezentarea proiectului său de aviz și pentru faptul că se concentrează foarte clar pe aspectele comerțului internațional. Totuși, aș dori să subliniez, tocmai din perspectiva grupului nostru, că pentru noi, atunci când este vorba de achizițiile publice, e vorba de mai mult decât doar de accesul la piețe pentru întreprinderi. Îmi permit să citez din comunicarea Comisiei, unde se spune Cetățenii europeni așteaptă pentru impozitele lor o prestație echitabilă sub forma unor servicii publice bune. Părinții vor ca copiilor să au, aibă parte de mâncare bună la școală, cei din orașe își doresc orașe durabile în care să poată trăi mai bine, cu locuri de joacă, cu trafic mai puțin, de infrastructură de bună calitate, Pacienții doresc acces mai bun la servicii medicale și se așteaptă să aibă parte de dotări în domeniul sanitar de cea mai în înaltă tehnică. Închei citatul. Și asta la un preț echitabil și nu la prețul cel mai mic. Însă cu banii publici trebuie să facem mai mult, să uh, subvenționăm <clears throat> să promovăm durabilitatea investiții în, regi- în infrastructuri regionale și locale și de aceea, în avizul nostru, trebuie să subliniem și faptul că concurența internațională pentru achiziții publice trebuie să corespundă nivelul nostru de calitate. În plus, trebuie să Um, dăm de lucru pe piața locală pentru a evita ca pentru o autostradă, de pildă, să importăm mâna de lucru ieftină. Și de aceea, prin astfel de condiționalități, avem uh, o, un return mai bun pe investiția din impozite. și acest lucru nu se va rezolva printr-un simplu act legislativ by European dacă nu avem și aceste condiționalități în ceea ce privește procesul de achiziții publice. Și aș dori să mai fac încă o observație în ceea ce privește reforma acordului OMC în ce privește achizițiile publice, aliniatul 5 OMC spune China și Federația Rusă sunt în proces de aderare, ceea ce înseamnă că oferta care a fost îmbunătățită a chineților a fost salutată de Europa, dar respinsă de Statele Unite din motive politice. De aceea este important și m-aș bucura să venim cu o precizare acestor afirmații pentru a genera um, nu având avânt în, negocieri și aștept cu interes uh, colaborarea cu raportorul și, în ultimul rând, domnul Lars. Mulțumesc uh, pentru FDD, domnul William Dartmouth. Mulțumesc. Văd că s-a întors uh, colegul nostru Daniel Gaspari. E aici la conducere numai pentru acest aviz și în următoarele 12 luni abia aștept să lucrez cu el. În primul rând, Dacă ne uităm la acest punct din ordinea de zi, achizițiile publice, spunem că e momentul să duci la o cafea. Dar prima propoziție din aviz spune că este foarte important ca achizițiile publice să fie privite cu seriozitate. În următoarele trei luni vom vorbi mult despre acest subiect. Dacă mă întorc în timp, când uh, eram candidat parlamentar pentru conservatori în 1974, oamenii spuneau atunci că lucrul cel mai important este să avem deschidere și transparență în ceea ce privește achizițiile publice. Și, bineînțeles, există un beneficiu, un avantaj, un avantaj profund uh, datorită uh, transparenței și deschiderii. Nu e vorba numai de faptul că, eu știu, dai contractele publice unui prieten. Există un argument, un argument foarte bun și nu știu care e răspunsul de fapt. Și anume că ar trebui să fie favorizați uneori participanții locali la licitație față de cei nelocali în anumite condiții. Păi, uh, în zona pe care o reprezint eu, suntem producători nezi de alimente. Și nu e posibil, de exemplu, ca o școală uh, să spună că, eu știu, mesele care se servesc la școală pot fi asigurate din sud-estul Angliei pentru, din cauza unor mod, uh, reguli care țin de achizițiile publice. Deci e o chestiune care trebuie văzută din mai multe perspective decât uh, spunea vicepreședintele nostru, uh, domnul Jadot. De multe ori sunt de acord cu domnul Scholz și chiar mă farmecă modul în care vorbește dar noi suntem împotriva politizării comerțului. Și de asemenea, opunem cu putere politizării achizițiilor publice. Nu credem că e corect ca achizițiile publice să fie folosite ca o modalitate de a ajunge, de a-și atinge scopurile politice pe ușa din spate. Uh, eu știu, uh, asemenea obiective care nu se pot uh, atinge la urnă. În numele Comisiei, doamna Martina Rogalska are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne bucurăm că am auzit atât de multă susținere față de acest pachet care are o natură voluntară privind achizițiile publice. Este prima dată când Comisia adoptă o poziție foarte clară și încurajează statele membre și autoritățile contractante să analizeze elementele opționale ale directivei pentru a putea folosi uh, achizițiile publice într-o manieră mai strategică. 48% din PIB-ul din Europa este cheltuit pentru achiziții publice. Asta înseamnă că există uh, un domeniu, nu un spațiu în care se poate ajunge la valoare pentru bani sau uh, de a folosi achizițiile publice cum ar fi, eu știu, tranziția către o societate mai corectă, tranziția către o societate cu emisii scăzute de carbon sau îmbunătățirea vieții cetățenilor. Sigur, concurența rămâne, concurența este un element esențial al achizițiilor publice, a accesului corect uh, pentru IMM-uri, dar încurajăm autoritățile publice să analizeze și uh, ideea unei integrări mai largi decât prețul cel mai scăzut, decât prețul cel mai scăzut, nu să integreze și niște chestiuni de natură politică. Cât privește aspectele internaționale, susțin un mai bun acces la achiziții pentru IMM-urile din Uniunea Europeană, nu unei participări mai mari a celor care vin la licitație în achizițiile publice și aplicăm aceeași idee extern pe piețele internaționale. Considerăm că sporirea concurenței, deschiderea pieselor reprezintă calea pe care trebuie să mergem. Am dori ca prin proiecția standardelor noastre în, pe piețele publice să se recunoască acele standarde și deschiderea europeană. Există și un grup de lucru la GPA care analizează elementele de transparență, cum se pot colecta mai bine datele, cum se poate îmbunătăți accesul IMM-urilor și cum se poate ajunge la acorduri de liber schimb bilaterale mai ambițioase. Vrem ca aceste acorduri să fie mai ambițioase. Recunoaștem că reciprocitatea nu este atât de răspândită cum am vrea noi să fie, iar în această materie, Comisia repetă ce a spus în comunicarea anterioară, și anume folosirea globalizării, că trebuie să avem uh, o combinație de instrumente diferite și solicităm colegiuitorului să accentueze, să accelereze activitatea în ceea ce privește instrumentele IPA. Noi suntem în continuare deschiși și nu uh, ne pliem pe climatul protecționist din alte țări. Aceasta este obiectivul nostru. Suntem deschiși pentru orice idee bună uh, care vine de la Parlament sau de la statele membre privind uh, o atitudine proactivă, măsurile proactive și poate, eu știu, inițiative legislative pentru a promova uh, produsele europene. Și suntem gata, deschiși uh, mereu pentru orice discuție. discuție. Concurența deschisă este esența achizițiilor publice, atât pe plan intern cât și pe plan extern, și ne concentrăm pe ideea ca achizițiile publice să aibă acel nivel de ambiție pe care ne-l dorim, inclusiv transparența, uh, și atât la nivel național cât și la nivel subnațional și în, în cu contractele bilaterale ca și cele multilaterale. Sigur, există o problemă că nu toți cei care participă la aceste proiecte Uh, au uh, suficient de multe uh, propuneri, negociem cu partenerii ca să vină cu propuneri mai bune și suntem angajați față de aceste procese. Mulțumesc, Daniel! Mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Înțeleg că se pare că anumite lucruri nu sunt tocmai bune, nu coaliția între Ianic și Lordul Dartmouth și apoi Helmut Scholz, care apără Comisia Europeană în chestiuni comerciale, dar sunt sigur că după ce uh, vom discuta amendamentele la termen, lucrurile o să intre pe calea cea bună și o să sper să ajungem la niște compromisuri ca să le putem vota. Mulțumesc! Mulțumesc, termenul pentru amendamente este 10 aprilie la ora 12. Încheiem astfel acest punct din ordinea de zi, punctul 7 și trecem acum la punctul 8 și anume uh, o reuniune cu ușile înschise. O să facem o pauză de un minut. Toți cei care nu trebuie să fie aici sunt invitați să iasă Comisia, secretariatul, grupurile politice, asistenții, toți, toți cei care nu trebuie să fie în sală sunt invitați să părăsească sala destul de repede. Mulțumesc!